il non parli per tempo, che il tizio di EA che deve presentare non parli per 10 minuti. Dear colleagues, Dragi colleghi, putem să începem cu adoptarea agendei. Este vorba despre punctul 3 de pe ordinea noastră de zi. Iar dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi va fi adoptat fără alte modificări. Și cu aceasta putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi, care sunt comunicările președintelui. Trebuie să vă anunț că vom organiza o ședință extraordinară la Strasburg luni 27 uh, aprilie pentru a uh, vota un aviz și pentru a implementa, uh, a vota cu privire la implementarea programului Comisiei respectiv uh, a modificărilor în domeniul politicii climatice. Trebuie să vă anunț de asemenea că, probabil, vor exista câteva dificultăți în uh, activitatea secretariatului Envi între 2 și 12 aprilie, pentru că uh, există câteva lucrări care trebuie efectuate cu privire la îndepărtarea azbestului din clădire. Secretariatul Comisiei trebuie să părăsească clădirea între 2 și 12 aprilie. Condițiile de lucru pentru sexualitate Envy vor fi foarte dificile în această perioadă și uh, această perioadă ar putea să fie extinsă și în săptămânile care urmează dacă uh, lucrurile nu pot fi încheiate la timp. Sunt așteptate așadar niște întârzieri în răspunsurile din partea secretariatului pentru că nu se lucrează în condiții umane. De asemenea, vor fi dificultăți în ceea ce privește um, contactul cu secretariatul chiar și la telefon. În ceea ce privește uh, interpretarea, uh, de dimineață beneficiem de interpretare în 21 de limbi uh, și uh, de după amiază în 22 de limbi. Dimineața nu beneficiem de estonă și malteză, de după amiază doar de estonă. De asemenea, ședința noastră va fi transmisă în direct pe internet. Uh, și va putea fi urmărită și prin intermediul aplicației e-meeting. Punctul 5 de pe ordinea noastră de zi este aprobarea procesului verbal din 17 decembrie 2014. Dacă nu există niciun fel de obiecții prin ridicarea mâinii, atunci uh, procesul verbal va fi adoptat. Și cu aceasta începem să lucrăm cu adevărat. Avem uh, prezentarea uh, așteptării și a perspectivelor cu privire la uh, mediul european 2015, uh, prezentare realizată de Agenția Europeană de Mediu. Domnul Brunix este alături de noi, el este directorul uh, EMA și îi dau cuvântul pentru a începe această prezentare. Iar apoi, mai târziu, vom începe dezbaterea uh, și vom discuta și cu deputații membrii acestei comisii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a uh, prezenta uh, situația noastră din perspectiva EMA. Aș dori să încep prin a vă spune că în săptămâna în care am lansat raportul, acum trei săptămâni, a avut loc un eveniment care a fost uh, sponsorizat de unii dintre deputații prezenți, uh, membrii ai acestei uh, comisii, domnul Faria, domnul Javor și domnul Dali, uh, a fost o conferință, un eveniment uh, la care participarea a fost foarte bună și sunt mândru să spun că în sală, acum, îl avem pe Michael Scula și pe Christian Hay, ei uh, stau acolo, ei sunt cei doi deputați europeni, reprezentanți ai Consiliului de Administrație și care joacă un rol foarte important în ceea ce prezentăm noi astăzi. La fiecare 5 ani, Agenția Europeană de Mediu aduce la un numitor comun toate cele mai uh, bune cunoștințe ale sale cu privire la mediu pe care le raportează. Vorbim aici despre starea mediului european pe care o prezentăm și o legăm de agenda politică și urmărim dacă există lacune sau dacă s-au înregistrat progrese. Urmărim de asemenea și următoarele decenii pe viitor pentru a vedea care sunt perspectivele. Ținând cont de situația politică și de uh, încercările de a depăși criza, de data aceasta am uh, acordat mai multă atenție inovației și investițiilor care pot fi făcute astfel încât să întărească agenda de mediu și agenda uh, pentru o economie verde și albastră. Raportul nostru uh, conține o sinteză care între timp a fost tradusă în 23 de limbi, iar uh, traducerea în celelalte limbi va urma și ea în curând. Noi uh, am cuprins totul în trenduri generale, majore, pentru că agenda climatică trebuie înțeleasă în termen de dimensiuni globale de mediu. Raportul constă în 24 briefinguri eh, de câte 4 pagini cu privire la subiecte importante de mediu și climă, începând de la calitatea apei că până la um, adaptarea la situația uh, verde, la economia verde și sigur toate aceste lucruri se găsesc și online. Avem de asemenea 9 subiecte importante și am uh, comparat cele 39 de țări care sunt cuprinse în raport, 28 din Europa plus țările EFTA plus uh, 6 țări balcanice și de asemenea am solicitat tuturor țărilor să uh, ne transmită un briefing de patru pagini. Mai avem și trei briefinguri regionale pe care uh, le-am cuprins în uh, programul de acțiune. Este vorba despre uh, zonele, um, zona Mării Negre, acea mediterană și zona arctică. În raportul nostru am încercat să aducem valoarea adăugată a agendei de politică europeană în trei uh, cadre temporale. În primul rând, am ținut cont de achiul comunitar, ne-am bazat pe calitatea apei, aerului, biodiversitate, pe uh, seriile de uh, raportare anuală și am făcut un inventar. De asemenea, am urmărit uh, anii 2020-2030 ca, un, ca o referință temporală importantă. Aceasta este importantă nu numai din perspectiva aspectelor climatice, ci și în ceea ce privește biodiversitatea, eficiența resurselor, aspectele legate de gestionarea deșeurilor și, după cum bine știți, uh, Europa a uh, trasat și o agendă care se referă la uh, orizontul de timp 2050. Aceasta se referă la economia circulară și face legătura și se referă la biodiversitate, la societățile rezistente și la economie, creștere și uh, emisii scăzute de carbon. Raportul este ancorat uh, în trei părți. Întâi se stabilește scena pe care ne mișcăm, uh, vrem să vedem care este politica de mediu, apoi uh, evaluăm tendințele europene și urmărim care sunt perspectivele în următoarele două decenii pentru a ști care să fie așteptările noastre. Cele mai importante patru concluzii cheie ale noastre sunt următoarele. În primul rând, politicile de mediu și climatice, acestea sunt ambițioase și dacă sunt ambițioase, bine structurate și bine implementate și credem că toate cele trei elemente sunt esențiale, e bine, atunci ele oferă beneficii remarcabile societăților europene. Pe de o parte, obținem un mediu mai sănătos, mai bun, care este în final obiectivul politicilor de mediu dar, în plus, întărim, consolidăm economiile europene și uh, vă voi oferi mai multe informații cu privire la acest lucru și, de asemenea, se contribuie la uh, o bună stare și la uh, o sănătate mai bună, ceea ce este foarte important pentru că uh, se evită costurile suplimentare în sistemele de sănătate care se găsesc sub o presiune în creștere. În al doilea rând, uh, în ciuda uh, progreselor care au fost făcute, provocările rămân în continuare, iar aceste provocări, majoritatea dintre ele, se uh, găsesc uh, la uh, nivelul um, de producție și consum sistemice. Iar totul se uh, schimbă foarte rapid. Vorbim aici despre sisteme de transport, de uh, sănătate și toate celelalte care sunt foarte importante. Iar adevărat că sunt de a schimba aceste sisteme astfel încât să vină în întâmpinarea obiectivelor pentru 2015. Uh, avem o abordare politică uh, clară care ne va aduce mai departe, dar trebuie să uh, punem accentul și pe perspectiva de tranziție, să scădem emisiile de carbon și să ținem cont de sistemele energetice. Sistemul linear trebuie să se fie transformat într-unul ceva mai circular. De asemenea, Europa nu trebuie să se teamă de această agendă, pentru că uh, este vorba despre șanse importante în domeniul inovației și um, acesta ar putea să aducă Europa pe poziția de lider în domeniul uh, cercetării și al științei. Iată și acest grafic. Fără a intra în detalii, pentru că aceste ecrane sunt foarte mici și probabil că nu puteți să urmăriți bine graficul. Ei bine, dacă este să ne uităm la cele două uh, linii, cele mai de jos, acestea sunt tendințele care vorbesc de uh, PIB-ul total în Uniunea Europeană și de uh, gradul de ocupare total în Uniunea Europeană. De asemenea, graficul albastru uh, prezintă o gradul de ocupare în industria eco și cel roșu uh, valoarea adăugată în industria ecologică. Vorbim aici de o creștere de la 2,8 la uh, 3,9 uh, milioane de joburi. Competitivitatea sectorului acesta a crescut puternic și trebuie spus că acesta nu este un sector care a supraviețuit crizei bine, ci este un sector care a reușit să uh, supraviețuiască în ciuda crizei din Europa. Concluziile cele mai importante ale raportului sunt, uh, se concentrează pe uh, trei obiective prioritare și anume protejarea capitalului natural, care uh, este armonizat cu economia verde și cu soluțiile care se bazează pe uh, abordările naturale, pentru că dacă vrem soluții puternice, este nevoie de un capital natural puternic. În al doilea rând, eficiența resurselor și o economie cu emisii de carbon scăzute și în al treilea rând, uh, protejarea sănătății prin uh, evitarea riscurilor de mediu. Avantajele din perspectiva eficienței resurselor uh, sunt uh, remarcabile, toate acestea însă nu s-au uh, tradus printr-un ecosistem mai puternic sau într-o rezistență socială mai mare. Natura sistemică în continuare trebuie să mai recupereze din deficitul pe care îl înregistrează. Uh, perspectiva pe termen lung este de asemenea importantă și trebuie să vedem care sunt tendințele cele mai recente. Dacă este să urmărim capitalul natural, veți putea observa, și eu nu voi intra în prea multe detalii, că există câteva uh, elemente care sunt marcate cu verde. Aici am reușit să combatem foarte bine poluarea și am uh, eliminat uh, elementele chimice și poluanții din apă. Așadar avem o calitate a apei și a aerului mai bune unde marcajul este cu roșu, vorbim de biodiversitatea sistemelor acvatice, biodiversitatea sistemelor maritime și schimbările climatice și impactul acestora asupra uh, ecosistemului, aici mai trebuie să înregistrăm progrese. Așadar, se poate vedea clar unde stăm bine în ceea ce privește avantajele eficienței și, uh, sigur, trebuie să mai înregistrăm progrese în celelalte domenii. Cel de-al doilea obiectiv este marcat cu galben. Aceasta este vorba de, uh, aici este vorba despre perspective și uh, două obiective majore complică uh, perspectivele uh, pozitive. În primul rând, schimbările climatice, care influențează celelalte aspecte, și apoi pierderea capitalului natural, deci uh, calitatea ecosistemului și a serviciilor care sunt obținute și derivate de aici. Motivele cele mai importante sunt ceva mai complicate și se referă la presiunea sistemică, care nu este neapărat în descreștere și, de asemenea, care uh, devine uh, tot mai uh, importantă la nivel global. În al doilea rând, trebuie să spunem că se observă același model, uh, vorbim despre eficiența resurselor și de emisii scăzute de carbon. Aici am reușit să obținem niște avantaje în termen de eficiență. Puteți observa că aici uh, marcajul cu galben și verde este ceva mai răspândit. Um, marcajul cu roșu are legătură mai degrabă cu degradarea globală a capitalului natural și cu schimbările climatice, de pe urma cărora suferim și în Europa. Povestea de succes cea mai importantă este aceea că folosim mai puțină energie în Europa în prezent. Am devenit mai eficienți din punct de vedere energetic, uh, așa se prezintă rezultatele, folosim mai bine uh, resursele noastre energetice și a crescut și economia cu 44%, uh, iar gazele cu efect de seră au fost crescute cu 20%. În ceea ce privește biodiversitatea și degradarea capitalului natural și aici lucrurile au mai fost îngrădite, iar schimbările climatice, rezultatele aici nu sunt la fel de bune. Dacă este să discutăm despre uh, protejarea de riscurile uh, de mediu și uh, de asemenea promovarea sănătății, atunci când vorbim despre sistemele urbane, despre presiunea exercitată de uh, sisteme precum cel de transport de schimbările climatice sau uh, noile riscuri uh, chimice, aici ne găsim încă în zona galbenă și roșie. Rezultatele aici au legătură cu uh, schimbările climatice și impactul acestora în mare măsură, schimbări pe care le așteptăm în acest domeniu. Imaginea de ansamblu, per total, este uh, ceea ce noi numim pianul nostru. Dacă este să vă uitați la partea superioară, veți vedea multe dungi uh, verzi și galbene și observați că galbenul și verdele uh, sunt acele zone unde am obținut avantaje în termen de eficiență. Cu roșu sunt marcate lucrurile care au o legătură mai mare cu schimbările climatice și degradarea capitalului natural. Lucrurile nu se mai prezintă la fel de bine în perspectiva următorilor 20 de ani, dar uh, sigur că viitorul nu trebuie să fie o continuare a trecutului. Așadar, vorbim aici de business as usual. Iar al doilea lucru pozitiv este că prezintă acest studiu uh, factorile de decizie de la nivel politic care pot interveni. Asta este ceea ce faceți dumneavoastră, așadar uh, dumneavoastră puteți să decideți asupra unui viitor mai galben și mai verde, mai degrabă decât asupra uneia mai galben și mai roșu. Vorbesc și prezint aceste rezultate și sectorului privat și industriei, pentru că și ei uh, dezvoltă anumite strategii cu privire la ceea ce produc și lucrurile pot fi influențate în mod corespunzător. Contextul global în schimbare. Acesta joacă un rol foarte important. Competiția pentru resurse, uh, pe de o parte. Pentru că este clar că Europa dorește să fie competitivă din punct de vedere economic. De aceea, uh, resursele naturale joacă un rol important. Nu le avem uh, pur și simplu la discreție. Trebuie să privim resursele care există și Sigur că puține dintre ele se găsesc în Europa, multe în China, Brazilia, Congo, Turcia sau în alte părți. Așadar, avem motive să devenim tot mai eficienți din punct de vedere al resurselor și să le folosim pe acestea în mod circular. În ceea ce privește calitatea aerului, a solului, aici s-au înregistrat progrese, iar limitele pe care le are planeta, pentru că, sigur, trebuie să ne gândim și la acest lucru, cu toții trăim pe această planetă care are limitele sale, ei bine, acest lucru începe să fie înțeles tot mai bine. Toate aceste lucruri înseamnă că începerea negocierilor internaționale pentru a atrage parteneri, astfel încât aceste aspecte negative să fie atenuate, reprezintă un rol esențial și lucrurile pot fi bazate numai pe abordări credibile, bine structurate, politici bine definite. Sigur că înțelegem că acest nivel sistemic are o complexitate mare și a existat anumite interdependențe între factorii economici, sociali și de mediu. În... Pentru a respecta timpul, voi trece la acest slide pe care poate unii dintre dumneavoastră l-au mai văzut deja. Atunci când vorbim despre viitorul uh, proceselor politice și când vorbim despre câștigurile de eficiență și despre tehnologiile prezente, respectiv inovațiile tehnologice, această imagine prezintă lucrurile în mod eficient, pentru că uh, noi am reușit să transformăm motorul de combustie într-unul mai eficient. Producătorii de automobile europeni sunt lideri de piață pe acest sector. Însă, dacă dorim să decarbonizăm sistemul de transport și mobilitatea, trebuie să facem un salt economic și sigur că transportul electric reprezintă un element foarte important în acest context. Acesta este o transformare uh, tehnologică foarte importantă, mai ales în ceea ce privește aceste motoare uh, electrice care ar folosi energie alternative, regenerabile. Mașinile nu ar mai putea fi conduse în același fel, uh, așa cum se face în prezent, trebuie să ne gândim uh, ce ar însemna ca aceste uh, Sigur că noi nu am putea să transformăm uh, modul în care se circulă în prezent uh, aceleași blocaje, uh, ar exista în trafic și de acum încolo. Așadar, transformarea la nivel sistemic înseamnă să reflectăm uh, care sunt nevoile de mobilitate și apoi să planificăm în mod corespunzător îmbinarea între viața de familie, viața profesională și să încercăm să venim în întâmpinarea tuturor acestor nevoi. Mașinile joacă, bineînțeles, un rol important și toată lumea dorește o mașină care să îndeplinească mai multe misiuni, însă trebuie să pornim de la înțelegerea sistemului mai degrabă decât de la înlocuirea uh, motorului, dar uh, încremenirea în același sistem. Și acum, pentru a mă apropia de final, pentru că președintele mi atrage atenția că timpul este scurt, îmi face un semn arătând către ceas, ceea ce cred că înseamnă mult în acest context. Așadar, ne uităm către viitor și când investim în prezent în uh, aceste obiective pe termen lung, trebuie să înțelegem că investițiile necesită eforturile noastre și că uh, deciziile de astăzi vor avea uh, implicații pe termen lung. Când se investește într-un sistem de transport și mobilitate în prezent, este vorba despre acest sistem care va funcționa și în 2050. Așadar, în funcție de alegerile pe care le vom face în prezent, vom uh, beneficia de un anumit sistem în 2050 sau nu, respectiv ne vom atinge obiectivele respective. Se investește mult în uh, sub formă de resurse în economia prezentului. Sensul direcției în care sunt investite aceste uh, resurse, fie că vine din partea Horizon 2020 sau din partea fondului de investiții strategice, este un lucru esențial și pornind de la acest raport, considerăm că aceste investiții într-o economie verde ar trebui să meargă pe o anumită direcție și anume reducerea uh, emisiilor de carbon, uh, creșterea numărului de locuri de muncă verzi, servicii uh, pentru ecosistem și uh, considerarea limitelor planetei și uh, sănătatea umană, respectiv uh, starea de bine. Pentru că da, nu putem să ne așteptăm la soluții bune dacă capitalul natural nu este luat în considerare în mod corespunzător. Este așadar esențial să înțelegem că trebuie evitate costurile uh, în domeniul uh, sistemului de sănătate publică, așadar riscurile din acest sector trebuie îndepărtate. Inovațiile trebuie stimulate uh, pe această direcție, iar banii care provin din impozite sunt folosiți uh, mult prea puțin pe această direcție. De asemenea, știm foarte bine că uh, există anumite subvenții care uh, sunt oferite în defavoarea politicilor de mediu și acestea ar trebui să fie oprite. Ultimul slide pe care doresc să vi-l prezint. Considerăm că atingerea obiectivelor 2050 uh, este posibilă, însă trebuie să acționăm cu finalitate, mai ales în ceea ce privește investițiile pe care le facem în prezent. De aceea consider că fondul FC, dar și alte investiții sunt foarte importante dacă dorim să obținem viziunea anului 2050 trebuie să investim în mod țintit. Dacă este să discutăm de modificările sistemice, trebuie ca acestea să fie uh, legate de șanse de angajare uh, decente, corecte și de asemenea trebuie respectate limitele pe care le presupune natura, mediul. Vorbim despre producție, despre consum aici, despre ceea ce reprezintă esențialul societății noastre. Oportunitățile, corectitudinea, gradul de ocupare, toate acestea trebuie privite primordial. Și știm că dacă acestea sunt interconectate, lucrurile pot funcționa. Credem de asemenea că raportul nostru ilustrează faptul că Europa se bazează pe patru decenii de construcție a unui set important de politici de mediu, cele mai importante din întreaga lume. A oferit așadar cetățenilor europeni rezultate bune, dar dacă este să intrăm într-o nouă etapă de guvernanță de mediu care se bazează mai mult pe aceste obiective cruciale de reducere a uh, emisiilor de carbon, rezistență ecosistemică, uh, și economie verde, atunci trebuie să creăm șanse mai bune pentru Europa. Raționalitatea. Aceste aspecte care vizează discernământul sunt foarte importante, pentru că atunci când vorbim despre astfel de prezentări, lumea se întreabă, are sens să trecem de la 80 la 95% reducere a gazelor cu efect de seră? Are sens să forțăm companiile să gândească uh, în termenii unei economii circulare și nu ai unei economii lineare. Da, sunt alegeri raționale, pentru că dacă nu schimbăm direcția, avem șanse bune de a uh, nu mai ști în ce direcție ne îndreptăm la un moment dat. Actualele sisteme de producție și consum sunt nesustenabile pe termen lung și, continuând pe această cale, este irațional rațional este să încercăm să mergem într-o direcție diferită și cred că raportul ilustrează foarte bine de ce direcția uh, oferită de aceste uh, pachete pentru climă și energie și de economia circulară reprezintă direcția solidă spre care să ne îndreptăm. Astfel, Europa va ieși mai puternică din criză și va fi mai pregătită pentru provocările pe care le presupune orizontul 2050. Mulțumesc pentru prezentare. Încep imediat și dau cuvântul domnului Faria, care este persoana noastră de contact de la agenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să urez uh, bun venit domnului director și celor trei uh, oaspeți. Și Vreau să-l felicit pe domnul director executiv Brownings pentru această muncă excelentă. Raportul care ne-a fost prezentat ne demonstrează că s-au făcut totuși progrese în ce privește protecția mediului în Europa, însă există mai multe obiective care nu vor fi atinse pentru că este nevoie de eforturi suplimentare. Și în acest context am văzut că mai multe pachete legislative de la Comisie nu mai sunt de actualitate deocamdată, ca de exemplu cea despre calitatea aerului. Ele au fost suspendate pentru că trebuie să fie reformulate. În aceste pachete legislative, Ni s-a spus că era nevoie de reformulări, dar după părerea dumneavoastră, care dintre ele sunt prioritare? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ivo Belet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare în neerlandeză. Dumneavoastră sunteți specialist în uh, schimbările climatice, în ceea ce privește prevenirea poluării și a schimbărilor climatice și știți care a fost impactul anumitor măsuri concrete. În ce privește industria energivoră, noi știm uh, care sunt criticile formulate, se vorbește despre emisiile de dioxid de carbon, despre amprenta ecologică. Și atunci vreau să știu ce mesaj lansați dumneavoastră către aceste sectoare industriale care consumă foarte multă energie. Atunci când este vorba despre costurile indirecte, fie Uh, legate de consumul de energie, uh, fie legate de costul uh, emisiilor de dioxid de carbon. Să nu uităm că mm, în America industriile plătesc mult mai puțin pentru energie, deci vreau să știu care sunt argumentele prezentate de agenția dumneavoastră. Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc. Mulțumim și pentru prezentarea acestor cifre impresionante. Discutăm aici mult am discutat și domnul Katainen despre potențialul pe care îl avem de a genera mai multe locuri de muncă. Cifrele pentru noile locuri de muncă sunt cât se poate declare, vorbesc de la sine și ele au apărut în domeniile în care sunt folosite tehnologii durabile, în care se utilizează energii alternative și au fost urmate strategiile uh, propuse. Din punctul meu de vedere, ar trebui să privim și uh, economia circulară. Pentru că dacă este să comparăm uh, cifrele și ar trebui poate să numim uh, aceste cifre, e bine, noi vorbim foarte mult aici despre TTIP la Parlament. Discutăm care este potențialul pe care îl are totul. Am fost uh, cu o delegație în Statele Unite și trebuie să spun că partenerii noștri de discuție au fost mai degrabă rezervați în ceea ce privește subiectul TTIP. Eu personal uh, pot să spun că subiectul TTIP abia în 2016, 2017, poate 2018 va fi uh, încheiat. Așadar, poate că ar fi bine să ne concentrăm pe punctele noastre forte. Și comparând uh, cele două aspecte, potențialul de a crea locuri de muncă și economia circulară și potențialul acesteia. Ce ne spune în acest sens Agenția Europeană de Mediu? În ce direcție se îndreaptă lucrurile pe această cale? Sigur că subiectul carbon leakage este important, însă de multe ori există aici um, o confuzie, pentru că în ceea ce privește uh, scurgerile de uh, carbon, nu costurile indirecte sunt cele uh, care sunt luate în considerare. Așadar, ce ne-ați recomanda? Cum uh, ar trebui să mai abordăm uh, regulile competitivității astfel încât uh, toate aceste lucruri să fie clarificate, cum putem să deținem controlul asupra acestei problematici. Sau mobilitatea electrică, pentru că ați spus că mașinile electrice sunt bune, însă numai, dar dacă sunt uh, alimentate cu uh, curent uh, care este produs pe bază de cărbune, e bine, ar trebui să avem grijă care dintre aceste mașini sunt folosite. Așadar, și în ceea ce privește mobilitatea, trebuie să fim atenți, astfel încât uh, gazele de așapament să nu fie mutate pur și simplu dintr-o parte într-alta. Ar trebui să ne gândim cum stau lucrurile în ceea ce privește um, producția de energie. Aceasta joacă un rol foarte important și să combinăm acest lucru cu subiectul interconectării, interrelaționării. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri sunt de multe ori neglijate. Interconectarea străzilor și a drumurilor, astfel încât să evităm blocajele în trafic. Acest lucru ar veni și în întâmpinarea nevoilor cetățenilor europeni. Aș fi avut mai multe întrebări de adresat, însă, din păcate, timpul nu permite acest lucru. Mulțumesc, domnul Demesmaker. Mulțumesc Domnule președinte, eu vin din partea grupului ECR, vă urez și eu uh, bun venit și e totul foarte bine când putem să ne vorbim limba maternă. Săptămâna trecută s-au publicat cifrele de gestionare a deșeurilor din 2013 și uh, se văd care sunt diferențele dintre statele membre. Suntem departe de uh, condiții egale. Uh, cum vreți să îmbunătățiți uh, punerea în aplicare a legislației în ceea ce privește gestionarea și tratarea deșeurilor? Și în ce măsură mm, poate mm, ierarhia să se implice mai mult în trierea deșeurilor? Comisia ne spune că vrea să ne facă o propunere mai ambicioasă în ce privește deșeurile mm, înainte de sfârșitul anului și eu probabil că voi fi raportor din umbră. Dar ca să avem reguli egale și certitudine juridică, avem nevoie de o abordare europeană. Totuși, eu și colegii mei am auzit uh, diferite ecouri din partea Comisiei Europeane. Europene. Dumneavoastră vorbiți despre cât de uh, rare sunt uh, sursele de materii prime în Europa și că trebuie să luptăm pentru ca acestea să nu fie epuizate în curând. Deci ce credeți că ar trebui să spunem uh, Europei în ce privește promovarea economiei circulare? Mulțumesc, domnul Gerbrandi, acum are cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru această prezentare foarte clară a Mm. sănătății mediului în 2015. Bineînțeles că trebuie să ne bazăm pe cifre, pe fapte și tocmai acesta este punctul forte al acestui raport. Nu este o, o declarație politică, este o constatare a faptelor, o enumerare a lor și bazându-ne pe fapte, descrieți uh, cam ce ne așteaptă pe viitor și concluziile dumneavoastră sunt destul de pesimiste, trebuie să recunosc. Citez. Analiza dumneavoastră sugerează că nici politicile de mediu și nici eficiențele uh, tehnologice nu ne vor permite să atingem obiectivele uh, pe care le-am fixat. Cu alte cuvinte, indiferent ce facem acum, uh, nici pe departe nu vom uh, atinge ambițiile pe care le-am fixat pentru viitor. Dacă mă uit la liniile de orientare din, din um, um declarația domnului Juncker, el nu menționează absolut deloc uh, acest raport. Mi se pare că există o mare discrepanță între politicile europene și ceea ce prezentați dumneavoastră în acest raport. Ca tare, n-am neapărat o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Băniș, ci mai degrabă pentru președintele nostru. Uh, Poate că ar trebui să organizăm o dezbatere în care să îl invităm tocmai pe domnul Juncker și să-i expunem acest raport, pentru că este vorba aici despre niște modificări radicale și cred că și la plenar ar trebui să avem o asemenea dezbatere în prezența președintelui Comisiei. Mulțumesc. Acum domnul Omarie are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut uh, calitatea acestei prezentări și vreau să vă spun că împărtășesc seara dumneavoastră de spirit. Dacă din luciditate suntem pesimiști, trebuie însă să avem dorința de a face ceva, de a întreprinde ceva și să fim mai degrabă optimiști. Eu mă tem că toate politicile publice puse în aplicare până acum riscă să se lovească de o problemă de natură culturală. Și vreau să știu dacă ați integrat și științele umane în această reflexie asupra mediului înconjurător. Mai concret, eu cred că tot ceea ce are de-a face cu noțiunea de fericire, cu relația pe care o avem cu timpul și importanța pe care o acordăm uh, propriei noastre persoane, au un impact asupra felului în care percepem politicile, noi și restul populației. A doua observație, data dumneavoastră de referință este 2050. 2050 ne așteptăm să fie până atunci cam 9 miliarde de locuitori, dar de asemenea ne așteptăm ca 90 de milioane de locuitori din Europa să fi dispărut până în 2050. Deci, vedeți că nu avem încotro, trebuie să continuăm să uh, întreprindem ceva pentru ca părerile noastre să fie uh, împărțite și de oameni din afara Europei. am făcut stricăciuni ireparabile pe uh, continente și acum trebuie să ne organizăm pentru a nu face la fel și pe mare, pentru ca uh, oceanele să nu aibă de suferit cum a suferit uscatul. Mulțumesc. Acum doamna Șeier Peric are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc pentru acest uh, raport Vreau să pun câteva întrebări. Mai întâi, Comisia Europeană, mai ales doamna comisar, a spus că Natura 2000 era rentabilă, că se câștigau miliarde de euro. Dar de unde provin acești bani? Eu una am făcut muncă voluntară timp de 12 ani în țările de jos, am ales 160 de situri care au fost uh, în, integrate în rețeaua Natura 2000, inclusiv în propria mea rețea. Dar problema este că nu se ține cont tot timpul de habitatul uman și de economie. Bineînțeles că mediul trebuie protejat, dar nu există numai natura, trebuie să ținem cont de agricultori, de oameni. Vedem că agricultorii nu mai pot să se dezvolte pentru că trebuie să ceară acum permise și certificate pentru uh, orice mișcare și costă o avere numai dacă întreprinzi acest demers ca să ceri certificatul. Deci eu văd că există beneficii, dar până la urmă, pentru Natura 2000 există un sprijin social pentru a motiva pe cetățeni să participe mai mult. Da, trebuie să promovăm respectarea mediului înconjurător din punct de vedere politic, dar și ființa umană trebuie să aibă un loc. De mai bine de 800 de ani, agricultorii puteau să uh, folosească um, terenurile mlăștinoase uh, sau foste terenuri mlăștinoase pentru uh, a-și trimite acolo animalele să pască și acum acest lucru este interzis. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Julian. Am să vorbesc limba maternă. Vă mulțumesc, domnule Brunings, pentru această expunere foarte interesantă. Foarte multe informații care mi-au atras atenția. Dacă îmi dați voie, aș vrea să atrag atenția asupra câtorva puncte. Ați vorbit despre ce s-a întâmplat cu economia verde din 2008 până în prezent. Aveți exemple concrete de tehnologii care s-au demarcat? Care sunt întreprinderile care chiar au uh, um, a avut activitate înfloritoare din 2008 până în prezent în sectorul economiei ecologice. Ați spus că există cinci sectoare deopște. nu există și altele pe care poate eventual le-ați uitat, pentru că pe mine aceste lucruri mă interesează. Și ar fi interesant să știm dacă nu putem să punem accentul și pe alte sectoare decât cele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. O altă chestiune cu un aspect mai general. prezentați acest raport odată la 5 ani și unele capitole ne miră dacă comparăm cu situația uh, de acum 5 ani. Nu credeți că pe anumite puncte este nevoie de uh, mai multă reglementare? În sfârșit, o întrebare despre uh, mortalitatea în rândul albinelor. În multe țări membre, albinele mor din cauza pesticidelor, a fungicidelor, chiar dacă acum există un moratoriu, chiar și din cauza neocotinoidelor. Deci, un, mulți factori afectează sănătatea albinelor, dar ce credeți dumneavoastră? Ce măsuri trebuie să întreprindem? Pentru că eu cred că supraviețuirea omului este dependentă de supraviețuirea albinelor. Care sunt uh, îndrumările dumneavoastră? Și bineînțeles că lasez un apel și către autoritățile de reglementare a folosirii produselor chimice. Mulțumesc! Domnul Șlec acum are cuvântul. Vă mulțumesc! Mai întâi, vreau să vă laud pentru acest raport. Este unul extraordinar. Nu știu dacă aceasta era intenția dumneavoastră, însă cred că ar trebui să-l trimiteți la toți șefii de stat și de guverne acest raport, ca să se inspire din el atunci când elaborează politici naționale și să o facă în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană în ce privește protecția mediului. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Avem uh, mai multe categorii de probleme. Noi, la Parlamentul European, ne întrebăm cum să convingem Comisia Europeană că trebuie să fac așa cum ați spus dumneavoastră astăzi. Să știe ce este cu adevărat important pentru mâine. Economia circulară, locuri de muncă vers și așa mai departe. Apoi ne întrebăm cum putem să îi implicăm mai mult pe cetățeni. Pe pagina web a agenției dumneavoastră există două aplicații deosebit de utile. Una care permite măsoarea poluării fonice și încă una. Eu cred că acestor aplicații ar trebui să le se facă cât mai multă publicitate, deoarece așa cetățenii pot să trimită informații, pot să facă ei singuri aceste măsurători cu telefonul mobil și apoi putem să elaborăm statistici. <laughs> și apoi, în ce privește calitatea aerului? În multe state membre, datele privind calitatea aerului sunt inexistente. Oare nu este o problemă că în aceste state nu se monitorizează calitatea aerului sau poate că nu, nu aceasta este realitatea. Ei au date, dar nu le trimit agenției dumneavoastră la timp. Și vreau să știu dacă aveți de gând să concepeți și alte asemenea aplicații pe viitor, pentru că știți că tinerii sunt foarte receptivi. Și ei își folosesc des telefonul mobil. Deci ați putea să um, îi conștientizați mai mult dacă le puneți la dispoziție aceste aplicații și bineînțeles că așa promovăm și economia verde. Domnul Pedicini acum. Mulțumesc, nu-mi dăduse seama că mie îmi dădeați cuvântul. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca dumneavoastră Ați vorbit și despre protecția solului. 2015 este anul internațional al solului la ONU. Știind că solul este o resursă prețioasă și care nu se regenerează. Într-un studiu recent publicat de Agenția Europeană pentru Mediu, se spune că nivelul de impermeabilizare, nivelul de erodare și de contaminare cu materii organice a solului ne fac să credem că fertilitatea solului a scăzut, precum și capacitatea de absorpție. Și probabil că avem nevoie de eforturi însutite pentru a combate polarea solurilor. Însă Uniunea Europeană nu are o strategie pentru protecția solului, deși știm că protecția solului este indispensabilă pentru a avea un mediu sănătos în Europa. Comunicarea Comisiei din 2006 a fost blocată de o minoritate de state membre, dar știind că este o, o temă foarte importantă, dumneavoastră nu credeți că ar trebui să existe o nouă strategie pentru sol și dacă există din nou un blocaj, am putea să avem um, o adoptare a acestei strategii prin um, procedura um, cooperării între, consolidate. Încă câteva lucruri despre mobilitate. Colegul Matias Grote spunea cândva că dacă trebuie să înlocuim mobilitatea tradițională cu mobilitatea electrică și, de fapt, tot ajungem să um, emitem dioxid de carbon sau să consumăm cărbune pentru a produce electricitatea respectivă, ne întoarcem de unde am plecat. Știți că ca să producem uh, um, acumulatori pentru mașinile um, electrice, avem totuși în continuare nevoie de materii prime care trebuie uh, Uh, obținute prin uh, prelucrarea zăcămintelor din subsol, zăcăminte care nu se află în Uniunea Europeană. Deci iar știu dacă este o soluție pe termen lung. Și atunci mă gândesc la economia albastră. Albastră pentru că vorbim despre mare, dar vorbim și despre niște ecosisteme care, dacă le protejăm bine, ne pot da soluția pentru viitor. Mulțumesc, doamna Grostet. E adevărat că acest document este deosebit de interesant, va fi foarte util pentru noi toți. Am înțeles foarte bine că proiectul pentru 2050 era bunăstarea planetei noastre, cu cel de-al șaptelea program de acțiune european, însă n-ar trebui să ne mulțumim cu un slogan. Știm cât de greu este să obținem schimbarea că există multe rezistențe, știm însă că avem nevoie de schimbări pe termen scurt și mediu, dar totul are un aspect mercantil. Dacă vrem să avansăm mai repede, avem nevoie de bani, de finanțare. Altfel, nu are cum să funcționeze. Da, finanțare. În multe state membre, colectivitățile locale nu mai au bani, nu mai pot să investească și atunci avem dificultăți majore. Cum putem să facem ca să îmbunătățăm calitatea aerului, calitatea apei? Eu nu sunt îngrijorată de poluarea automobilelor. Sunt convinsă că peste 10 ani vom fi progresat din nou și vom avea noi tehnologii ecologice. Deci nu aceasta este problema, poluarea um, de la automobile, dar poluarea industrială, poluarea um, um, centralelor termice, returul către uh, curentul electric produs pe bază de cărbune. Acesta este o catastrofă, dar nu putem să împiedicăm statele membre să folosească aceste resurse. Deci trebuie să facem mai multe progrese în ce privește eficacitatea energetică, cărbunele curat. Aici avem nevoie de finanțare. Cum credeți că putem să influențăm statele membre? Nu știu, printr-o fiscalitate adecvată, ce ați numit dumneavoastră fiscalitatea verde. Poate, nu știu, toată Comisia Europeană în întregime ar trebui să se gândească la asemenea investiții și în cadrul uh, Fondului European de Investiții Strategice este foarte important să știm ce orientări uh, credeți dumneavoastră că trebuie să luăm. Mulțumesc, domnul Balas, mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să insist asupra unui element și observăm mereu în reacții că există o tensiune în ceea ce privește viitorul industrial al Europei și ecologia care este percepută ca o constrângere. Dar există totuși un domeniu care le poate îmbina pe ambele. Vedem că în domeniul energiei e complicat, dar e posibil. E vorba de economia circulară, pentru că aceasta astăzi reprezintă unul din mijloacele care ne permit să spunem că unele, un produs va avea mai multe vieți economice. Deci avem nevoie de anumite lanțuri de reciclare și de producție, acea tehnologie care să fie utilă, utilizabilă peste tot și care va localiza locurile de muncă și va redinamiza anumite teritorii și regiuni care sunt din ce în ce mai puțin competitive din cauza mondializării. Acum, din acest punct de vedere, exista o directivă care în momentul de față nu mai există. Domnul Timerman s-a angajat pentru a face niște propuneri până la sfârșitul anului pe acest subiect, care să meargă mai ales în sensul acesta de reciclare a deșeurilor dar și în ceea ce privește ecoproiectarea. Ne puteți spune mai multe lucruri deocamdată pe acest uh, subiect? Știu foarte bine că nu sunteți unul din factorii de decizie, dar poate aveți o părere care ne poate lumina. Și cred că din acest punct de vedere noi vom fi foarte atenți pe viitor pentru a cere uh, cu fermitate ca foarte rapid să existe amanjamente în acest sens, pentru că dacă există o legătură între industrie și economie, uh, acesta se desitează la acest nivel și demonstrăm astfel că acestea nu se opun. Mulțumesc, care cuvântul domnul Gzib. Mulțumesc, domnule președinte. Przedłożona, zresztą dokument już jest opublikowany, więc można było... Raportul a fost deja publicat și a putut fi consultat. Ceea ce m-a interesat în mod expres a fost că multe resurse se găsesc în afara Europei. Și se pune întrebarea cum să își configureze Europa strategia privind resursele. În ultimul mandat s-a realizat uh, un raport cu privire la pământurile rare, care majoritatea se găseau tot în afara Uniunii Europene. că aici putem să decidem puțin cu privire la resurse, însă vreau să vă întreb, ce părere aveți cu privire la utilizarea resurselor în zona antarctică? Știm că anumite state, care nu sunt state membre ale Uniunii Europene, au uh, întreprins deja câțiva pași. Ciclul de viață al produselor. Acesta este un alt subiect care mă interesează. Pe de o parte, uh, suntem uh, foarte puternic legați de conceptul care deja este implementat, această economie circulară. Dar, pe de altă parte, știm că ciclul de viață al multor produse a fost redus foarte puternic. Există câteodată costuri foarte mari ale schimbului uh, unui mic detaliu. Vorbesc aici, de exemplu, de mm, anumite aparate casnice. De multe ori nici măcar nu merită să înlocuiești o piesă care s-a stricat. Mai degrabă merită să cumperi un produs nou. Cu toate acestea, un astfel de produs ar putea să trăiască în continuare, să funcționeze în continuare dacă l-ar repara proprietarul. Există, de exemplu, marca Electrolux. aparatele Electrolux uh, se produceau în Suedia și erau uh, sinonime cu calitatea superioară. Acestea poate ar trebui să fie modelul pentru noi. Ciclul de viață al produselor, economia circulară, e bine, cum vedeți interconexiunea între acestea? Și încă o problemă. Sunt uh, purtate negocieri cu privire la acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite modelele de consum și producție de aici și de acolo sunt foarte diferite, dar la fel de importante. În raport este vehiculată ideea creării de locuri de muncă nu numai în uh, marile centre urbane, ci și în zonele rurale. Este vorba despre lupta împotriva excluziunii sociale. Ce părere aveți? Există aici pericole eventuale pentru viitor? Vă mulțumesc pentru răspunsuri în prealabil. Uh, Bun, Președintele, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări ce au fost adresate din partea membrilor către directorul general al agenției și acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților noștri în bordul de management. Avem doi reprezentanți, profesorul Michael Scolos și profesorul Christian Heer. Nu știu care dintre dumneavoastră dorește să înceapă. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să încep prin a vă mulțumi mai întâi pentru încrederea dumneavoastră în reînnoirea mandatului nostru de a reprezenta, a vă prezenta pe dumneavoastră și uh, pe întregul Parlament European în uh, bordul de management al Agenției de Mediu. Mm. Suntem deosebit de încântați să fim prezenți aici după diferitele discuții ce au avut loc și aș dori să mă refer la câteva aspecte uh, legate de rolul nostru și legate și de raport. Eu sunt de părere, domnule președinte, că acest raport uh, anume oglindește punctul nostru de vedere într-un mod uh, foarte proeminent, într-un mod foarte pertinent, oglindește care sunt așteptările și starea de spirit a Parlamentului European, în sensul că abordează aceste provocări de mediu cu care ne confruntăm astăzi și problemele ce s-au acumulat, precum și impactul acestora și le abordează într-un mod mai sistematic, bazat pe fapte și uh, abordând și anumite cauze profunde, cum ar fi producția, sistemul de producție, consumul, utilizarea resurselor și așa mai departe. Aș vrea să vă amintesc că Parlamentul European până în prezent a cerut întotdeauna din partea agenției să meargă mai departe și să analizeze mai în profunzime felul în care sunt utilizate datele, analizate, evaluate politicile, pentru a ști exact care este impactul acestora și pentru a ști care sunt diferitele scenarii posibile pentru viitor. Și această, această modalitate de lucru a fost adoptată de către comitetul director al agenției. Unii au fost mai degrabă sceptici de la bun început și poate chiar au reacționat împotriva unei astfel de analize a politicilor, a felului în care aceste politici sunt implementate. Deci o astfel de analiză să fie făcută de agenție. Dar ne bucurăm de faptul că acest raport a fost astfel realizat. În mod similar, sunt de părere că avem astfel o încurajare profundă față de agenție de a analiza lucrurile dincolo de suprafață și de a analiza rolul de leadership pe care trebuie să-l aibă Uniunea Europeană în agenda globală, în dezvoltarea sustenabilă, în inovarea ecologică, în economia circulară, în capitalul natural de care dispunem și din discuțiile care au avut loc, reiese în mod foarte clar faptul că ne îndreptăm în această direcție. Și vă amintesc că acestea erau instrucțiunile dumneavoastră ale Parlamentului de-a lungul anilor. De asemenea, avem un sprijin din ce în ce mai larg uh, și foarte clar din partea Uh, celor care analizează acest raport pentru 2015, în momentul în care se analizează tendințele și concluziile, și anume că multe dintre provocări nu pot fi rezolvate în mod izolat. Apoi, fiabilitatea datelor, transparența. În acest sens, raportul acesta este foarte inovator, în sensul că ne permite să avem acces nouă tuturor cetățenilor europeni, tuturor liderilor, la date și originea precisă a acestora pentru a evalua uh, Uh, și eventual pentru a uh, pune sub semnul întrebării interpretarea pe care o poate face agenția. Și în acest sens, suntem nu numai încântați de acest raport, ci și foarte mândri de el, pentru că oglindește, de fapt, așteptările și solicitările din partea Parlamentului. Și în final, domnule președinte, Cred că nu mai e nevoie să subliniez faptul că găsirea unor soluții care să se bazeze pe o abordare exhaustivă necesită din partea noastră o abordare pe termen lung, politici coerente, care să fie instaurate și care să fie susținute la toate nivelurile. Cred că în acest sens Comisia dumneavoastră și întregul Parlament, per total, au un rol fundamental de îndeplinit împreună cu celelalte instituții europene pentru a avea continuitate, claritate și care să ne permită să um, avem politici pline de sens în momentul în care acestea sunt definite. Și este clar că avem aici un prim, o primă impresie și anume că o abordare pragmatică care de multe ori poate e pesimistă, în același timp ne permite totuși să avem acele elemente necesare care să ne permită ulterior să punem la punct politici optimiste. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum doriți și dumneavoastră să interveniți. Perhaps a short word of addition also on... Doar câteva cuvinte, dacă îmi permite, și din partea mea, tot din partea Agenției Europene. Vreau să mulțumesc uh, Agenției Europene de Mediu. Mie mi se pare că ultimii trei ani au fost, de fapt, o experiență extraordinară și vreau să mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o pentru încă o perioadă de trei ani de zile. Și aș dori să mă refer la un aspect, și anume gradul de răspundere uh, uh, al agenției față de toate comentariile pe care le-am făcut noi în ceea ce privește programul de lucru multianual sau în ceea ce privește prima etapă, etapa timpurie de redactare a raportului. Uh, Agenția Europeană a preluat multe din comentariile noastre și aceste comentarii pe care noi le-am formulat au uh, fost integrate și, de fapt, se oglindesc în dezbaterile pe care le avem astăzi. E vorba de comentarii referitor la chestiunea eficienței resurselor, a economiei circulare, de asemenea comentarii în ceea ce privește întărirea anumitor uh, uh politici de mediu cu dimensiune economică. Exact asta reprezintă, de fapt, noua abordare pe care ne-am, ne doream în acest raport al Agenției Europene de Mediu. Și în acest sens vreau să mulțumesc Comisiei de Mediu pentru faptul că a preluat aceste comentarii, câteva dintre ele pe care noi le-am pregătit și le-a preluat în așa fel încât acestea să se regăsească în uh, raportul Agenției de Mediu. E clar că e vorba de o cooperare foarte fructuoasă. Very much, uh, and now... Uh, I give... Președintele, mulțumesc foarte mult. Și acum am să dau cuvântul domnului Burnings, director general, pentru câteva răspunsuri, dar va trebui să ne limităm la maxim 12 minute. I will try to... Mulțumesc, am să încerc să răspund la cele 94 de întrebări ce m-au fost adresate. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru acest feedback pozitiv și comentariile pozitive pe marginea raportului și aș vrea să subliniez două aspecte care au fost evocate pe larg de membri. E vorba de transparență de plină și trasabilitatea tuturor datelor care au stat la baza acestui raport. Deci noi ne-am, uh, ne-am, ne-am concentrat pe niște uh, monitorizări solide ale datelor disponibile în Europa, în statele membre. Și în acest raport puteți să mergeți în detaliu și să vedeți pe fiecare subiect puteți să faceți click pe hartă și să vedeți exact de unde provin datele și astfel să știți exact toate datele, avem transparență și trasabilitate pentru aceste elemente. Pentru noi a fost un element crucial și cred că doar așa putem funcționa, pentru că nu veți găsi nicio altă regiune în lume în care atât de multe state să fie uh, doritoare să împărtășească aceste mm, date. Uh, deci aici transparența a fost un element cheie. În al doilea rând, aș vrea să indic faptul că e vorba de un raport care vine de fapt ca un rezultat a unei munci în rețea, așa cum s-a spus adineori. Dacă vă uitați la raportul de sinteză, am primit peste uh, 1500 de comentarii. Deci e o muncă imensă, un volum de comentarii imens care ar trebui să fie luat în considerare. Și asta, de fapt, contribuie la legitimitatea rezultatului. Apoi, au existat o sugestie și anume că să prezentăm acest raport către șefii de state și de guverne. Aș vrea să vă spun că facem o muncă serioasă în acest sens în 25 de state membre, de altfel, uh, s-a cerut deja uh, să mergem să prezentăm acest raport și uh, să-l prezentăm autorităților competente, în așa fel încât acesta să fie dezbătut, să fie dezbătut și cu publicul și în mass media. Deci vreau să subliniez acest lucru. Apoi, pe chestiuni mai țintite. Evident, implementare. Cred că în întreaga dezbatere, și anume dacă avem nevoie de noi politici sau dacă trebuie mai degrabă să ne focalizăm mai întâi pe implementarea celor disponibile, eu cred că pe anumite subiecte e clar că o implementare de plină a legislației deja existente ar fi deja un pas înainte imens. Biodiversitate, directiva cadru pentru apă, Acolo e clar că putem ajunge la rezultate foarte bune până în 2050 Uh, printr-o implementare sporită, implementare, spre exemplu, în ceea ce privește deșeurile, iată câteva subiecte. Apoi, alte întrebări s-au referit la competitivitatea industriei europene la nivel global, internațional, în momentul în care vorbim despre legislația din domeniu, care e foarte puternică la noi. Aș vrea să mă refer la acest lucru, dar să subliniez și câteva alte aspecte. Mai întâi, uh, Există un fel de ipoteză uh, și anume că acele întreprinderi vor părăsi, e clar, uh, uh, anumite teritorii pentru a merge în acele regiuni mai favorabile din punct de vedere juridic sau uh, fiscal. Uh, nu prea există dovezi care să demonstreze acest lucru. În momentul în care o întreprindere părăsește o regiune, se, asta ține mai degrabă de costul mâinii de lucru, de asigurări sociale și uh, de costul uh, de energie, dar nu există dovezi precum că aceste întreprinderi ar părăsi o regiune din cauza legislației de mediu, pentru că asta joacă un rol foarte mic în costurile per total ale um, modelului de afaceri. Și companiile au niște reguli pe care trebuie să le aplice în momentul în care fac comerț, uh, fac business. Apoi, în al doilea rând, când ne uităm la costul energiei, nu e costul brut ceea ce ne interesează pe noi, ci e costul per bucată produsă. Și în acest sens, noi avem o economie foarte eficientă de utilizarea resurselor și a energiei foarte eficientă comparativ cu China sau cu Statele Unite. Uh, și trebuie să ne uităm la productivitatea resurselor, la productivitatea energiei și asta modifică total înțelegerea pe care o putem avea a situației. Uitați-vă la cifrele economiei europene, care consumă de două ori mai multă energie decât economia europeană pentru același rezultat final. Așa că e clar că noi avem aici un avantaj competitiv dacă utilizăm uh, mai puțină energie pentru a produce același lucru. Apoi, în ceea ce privește economia circulară și uh, locurile de muncă ecologice, evident, în raportul nostru noi am spus că este absolut esențial că în momentul în care discutăm despre economie circulară și pachetul acesta va fi dezbătut la un moment dat, dezbaterea să se organizeze în așa fel încât să punem accentul pe utilizarea eficientă a resurselor și astfel vom putea aborda și pachetul referitor la deșeuri. Apoi, în ceea ce privește ierarhizarea aceasta a deșeurilor. Este foarte clar că ambiția noastră este să avem o, un lanț întreg de intervenții, plecând de la ecoproiectare, calitatea produselor, Uh, ceea ce înseamnă uh, limita de vârstă sau limita de utilizare pentru anumite produse, felul în care acestea nu mai sunt utilizabile după o anumită perioadă de timp, uh, nu mai pot fi reparate, anumite piese nu mai pot fi înlocuite și așa mai departe, sau nu e rentabil. Toate aceste chestiuni trebuie să fie abordate dinpreună, pentru că doar așa putem ajunge la un concept de economie mai circulară. Deci înseamnă că trebuie ca toate aceste elemente să fie uh, interconectate. Un alt aspect care a fost menționat și care se menționa și în raport e vorba de importanța modelului de business, care să treacă de la sistem de proprietate la sistem de servicii. Uitați-vă, spre exemplu, la felul în care pot, se pot organiza anumite uh, modele bazate pe leasing. Uh, asta schimbă total abordarea referitor la deșeuri și la uh, materii prime. Uh, Apoi s-au uh, făcut anumite mențiuni ale deșeurilor. Nu e vorba doar de deșeuri și felul în care există discrepanțe între statele membre în tratarea acestora. Uh, există o sporire a deșeurilor în general în Uniunea Europeană, dar peste tot în general. Și dacă ne acordăm posibilitatea de a fixa anumite orizonturi temporale, uh, atunci vom putea fixa diferite ținte pentru a pune la punct politici țintite. Și în acest sens, e clar că trebuie să ținem seama de diferitele contexte care există în statele membre și care sunt uh, uh, specifice. Ideea fiind ca toată lumea să meargă în mod sincronizat în aceeași direcție, dar cu o viteză diferită. Și subiectul deșeurilor este unul important. E clar că dacă tu ești lider, însă nimeni nu te urmează, ești un lider singuratic. Deci, în acest sens, politicile noastre trebuie să fie politici care să permită oamenilor să se asocieze acestor idei. Apoi, în ceea ce privește rolul valorilor, a habitatelor, consumul, așa cum este el organizat în momentul de față, în momentul în care am fost uh, numit, au apărut niște articole uh, în uh, presă, precum că, uh, cum adică un, uh, un, om de știință cu o pregătire de natură socială să vină și să conducă agenția de mediu a Uniunii Europene, pentru că se pierde din vedere dimensiunea economică. Însă pot să vă spun că aceste dimensiuni sunt legate. Noi am avut un raport recent referitor la consum și am evaluat toate aceste, toate aceste elemente, valori, consum, producție. Există suficientă informație pentru mass media, pentru a explica exact cum anume ne putem schimba anumite obișnuințe um, în materie de producție și consum. Apoi, în ceea ce privește economia albastră, știm foarte bine că e o agendă de lucru foarte serioasă și aș spune că e comparativ cu um, ceea ce avem în domeniul ecologic, economia verde. Uh, nu poți să construiești o economie, un ecosistem durabil um, dacă nu uh, ținem seama de toate aceste dimensiuni economice, mediu, social și așa mai departe. Atât la nivel terestru cât și maritim. Apoi, rolul aspectelor economice și sociale în, uh, și rolul fermierilor, a ființelor umane, uh, dezvoltare rurală, locuri de muncă, elemente ce au fost menționate de anumiți deputați. Cred că este foarte clar faptul că noi, în mai multe rapoarte, am cerut să avem o integrare a politicilor în momentul în care vorbim de climă, de schimbări climatice, uh, și de politică agricolă comună. Și e clar că politica agricolă comună se referă la agricultură, la producția agricolă, la fermier, are dimensiune economică, dar uh, E clar că directiva pentru apă, pentru uh, uh, și o serie întreagă de alte directive se referă și la aceste elemente și e clar că trebuie să vedem care sunt avantajele și dezavantajele unei astfel de uh, legislații. Și noi am cerut o astfel de abordare integrată, am cerut-o de multă vreme și am subliniat-o în rapoartele noastre, atât referitor la agricultură cât și în alte rapoarte Așa că, da, într-adevăr, aici aveți dreptate. E nevoie de această abordare pentru a avea un echilibru în abordările noastre. Dacă nu știm exact cum anume putem îmbunătăți capitalul natural, e clar că nu vom ști cum să îmbunătățim nici capitalul economic. We are not a policy... Dacă vorbim de soluri, eu nu sunt uh, factor de decizie politic, așadar uh, nu mă voi referi la directiva privind solurile, care este absolut necesară, ceea ce este uh, evident și din uh, raportul nostru. Solul joacă un rol esențial în ecosistem și probabil că un uh, rol subestimat în ecosisteme. Uh, pentru că joacă un rol important în lanțul alimentar, în ciclul pentru apă, de asemenea în ciclul uh, de carbon. Așadar, uh, accentul pe calitatea solului, dintr-o perspectivă ecosistemică, este, din punctul nostru de vedere, foarte important. Dacă este nevoie de o directivă sau nu, acest lucru rămâne la uh, latitudinea înțelepciunii factorilor de decizie de la nivel politic. Dacă este să vorbim despre competitivitatea uh, economiei verzi și de uh, exemplele specifice, vorbim aici despre eficiența energetică, unde multe companii ale noastre sunt lideri de piață, energii alternative, regenerabile, dar și în sectorul chimicalelor, unde s-au înregistrat foarte multe îmbunătățiri în ceea ce privește energia și eficiența energetică, precum și transferul către o uh, chimie mai uh, bazată pe uh, elemente ecologice reciclabilitatea, toate aceste elemente joacă un rol important și sunt parte componentă a industriilor europene atunci când vorbim de competitivitate. Dacă vorbim despre implicarea cetățenilor, atunci uh, a fost, uh, trebuie să spun că au fost menționate um, sectoare precum cel maritim, uh, cel al apei, uh, zgomotul. Sigur că este foarte important atunci când se clădește o bază pentru politicile ecologice Eh, să ne gândim dacă dorim să dezvoltăm mai multe aplicații de acest gen. Trebuie să dau un eh, exemplu. Nu, nu doresc eh, să fac acest lucru. Nu sunt o persoană care se plânge cu privire la resurse, la modul general, însă ajungem sub limitele bugetare și pierdem personal an de an la agenție, iar resursele noastre cu pentru a lucra uh, pe aceste direcții sunt foarte limitate. Așadar, vorbim despre chestiuni care vizează mai degrabă resursele. Noi suntem unul din partenerii de finanțare a Citizens Science Network în Europa și tot ceea ce avem uh, în ceea ce privește cunoștințele, modul de dezvoltare a aplicațiilor și utilizarea datelor, colectarea acestora, uh, le punem la dispoziție gratis tuturor celorlalți care doresc să lucreze cu ele. Dar noi suntem constrânși foarte puternic în ceea ce privește resursele financiare. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, și mă apropii de final, într-adevăr, uh, sunt mulți bani, bani publici, care se găsesc în economie în acest moment. O întrebare cheie este care este direcția macroeconomică și macrosocietală uh, în care dorim să investim acești bani. Investițiile strategice, trei uh, din cinci condiții au uh, de a avea acces la bani au legătură cu această agendă. Eficiența resurselor, capitalul natural, reducerea emisiilor de carbon, inovație. Așadar, există acest uh, link cu privire la toate aceste criterii și există o recomandare cât se poate declară și uh, în semestrul european pe această direcție sub subvențiile care uh, prejudicează politicile de mediu Acestea sunt bine cunoscute, așadar trebuie să avem o direcție clară în care investim banii. Și încă două aspecte minore. Atunci când vorbim despre resursele din afara Europei, uh, pământurile rare, lucrăm la un raport cu privire la zona arctică, uh, care vine în întâmpinarea sprijinirii uh, strategiei Uniunii Europene în zona arcticii. Acesta este aceasta este o zonă foarte sensibilă a planetei noastre și nu mă refer la o sensibilitate la nivel politic, ci la o sensibilitate din perspectiva mediului și aici uh, guvernanța este foarte uh, scăzută. Normele de reglementare a ceea ce se întâmplă acolo sunt foarte puține în acest moment. Și dacă este să ne gândim la bugetul privind emisiile de carbon uh, la nivel global, dacă vrem să avem niște standarde clare și vrem să scădem sub uh, emisiile de carbon din prezent, atunci trebuie să uh, respectăm condițiile pe care ni le-am impus. Sigur că transformarea în regulamente acestor cifre, implementarea acestora ține de nivelul politic. Dacă este să ne gândim la negocierile comerciale, uh, noi jucăm un rol foarte mic în acest sens, nu avem resursele de a ne scufunda în această dezbatere și de aceea, aș spune mai degrabă că nu suntem implicați într-o astfel de dezbatere, cel puțin pentru moment. Ceea ce am făcut în raport a fost să analizăm echilibrul între import și export și externalizarea modelului nostru, care de multe ori este determinat de aceste mișcări cu privire la carbon, la utilizarea um, terenurilor, la um, ceilalți factori importanți. Îmi pare foarte rău că am uh, vorbit mai mult, poate, decât îmi fusese alocat, însă sunt uh, aspecte importante și uh, colegii noastre au adresat uh, întrebări detaliate. Dacă doriți răspunsuri mai uh, detaliate, vă rog să ne contactați și în scris, pentru că vă răspundem cu mare plăcere. Președintele, vă mulțumesc foarte mult și acum va trebui să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că timpul este foarte scurt. Următorul punct este avizul pe care îl vom uh, aborda. Este vorba despre un uh, proiect de aviz privind uh, medicamentele furaje și voi da cuvântul raportorului, care este domnul Linz. Domnule Linz, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a îmi prezenta aici proiectul de aviz privind utilizarea furajelor medicamente. Voi încerca să spun câteva cuvinte. Această directivă privind utilizarea furajelor medicamente este o parte a unui pachet uh, redactat de Comisia Europeană. Pe de o parte, există regulamentul uh, pentru uh, medicamentele uh, pentru animale, cea de, cele care se ocupă doamna Grostet și cu privire la care va redacta un raport, iar în al doilea rând există furajele medicamente, unde competentă pe fond este Agri, iar noi uh, emitem un aviz. Cel de-al treilea aspect este o propunere de regulament cu privire la emit Uh, înființarea unei agenții în acest domeniu. În calitate de raportor din partea ENVI cu privire la uh, regulamentul privind furajele medicamente, uh, pentru mine este foarte important ca noi să cădem de acord uh, astfel încât, în final, să avem uh, texte legislative coerente. Este vorba în special de certitudine juridică în ceea ce privește aplicarea. De aceea este foarte important să nu uh, introducem dimensiuni diferite cu privire la utilizarea vorajelor medicamente. Cred că avem nevoie, de asemenea, de definiții clare și unitare în ceea ce privește substanțele active antimicrobiene și, de asemenea, definiții clare cu privire la diferitele forme de tratament, terapii metafilactice și profilactice. Și cred că aici trebuie să intrăm în detaliu și să definim cu acuratețe despre ce este vorba. ce care uh, conectează foarte puternic aceste regulamente între ele. Cred că este foarte important în acest sens să uh, punem cap la cap calendarele. Salut propunerea Comisiei în mod uh, special și cred că este important ca în ceea ce privește furajele medicamente să se realizeze o armonizare la nivel comunitar, care trebuie să aibă loc la nivel înalt. Cred că selectarea instrumentului juridic este de asemenea foarte importantă, iar vechea directivă, care provine din 1990, Uh, trebuie să fie înlocuită. Cred că astfel putem să contribuim la o sănătate mai bună a animalelor în Uniunea Europeană și cred că acest lucru vine și în întâmpinarea dorințelor uh, domnului Von Hels, care se referă la bunăstarea și sănătatea animalelor. Trebuie să subliniem că lucrurile sunt interconectate puternic între ele. În ceea ce privește acest regulament, în detaliu, este vorba despre uh, furajele medicamente, care se referă la furaje animale care, în care sunt introduse substanțe active uh, sub formă de medicament. De multe ori este vorba despre antibiotice. Așadar, nu este vorba despre medicamente uh, finite care sunt introduse în uh, furaje sau în apă. Medicamentele furaje uh, sunt folosite pentru tratarea uh, populațiilor mari de animale, să spun la păsări, pești, vite. Uh, aici um, administrarea medicamentelor individuală este aproape imposibilă. Despre ce este vorba din punctul de vedere al conținutului? Este vorba concret despre cine să uh, introducă medicamentele în furaje. Acest lucru îl pot face în esență fermierii. Vorbim aici uh, despre uh, durata care poate, în care pot fi utilizate acestea. Toate furajele medicamente uh, trebuie să fie diferențiate în uh, categoriile antimicrobie, an, respectiv substanțe active microbiene, antimicrobiene, uh, Uh, profilactice, metafilactice. problema uh, rezistenței sporite la antibiotice uh, este vehiculată și aici, dar nu trebuie să uh, ne concentrăm numai asupra acestei teme, care este una foarte importantă, într-adevăr. Trebuie să ne gândim și la inovație, competitivitate și la sporirea și consolidarea acestora și vorbim și despre disponibilitatea furajelor medicamente la nivelul întregii Europe propun uh, în principal patru uh, domenii uh, esențiale și cu privire la acestea doresc amendarea propunerii comisiei. Cu privire la anumite categorii există deja definiții, cum ar fi substanțele active antimicrobiene sau diverse forme de tratament și, și în acest context am încercat să uh, obțin consensul celorlalți raportori uh, astfel încât să ne punem de acord și uh, toate cele trei regulamente să fie unitare, omogene. Propun o uh, interzicere a substanțelor active uh, antimicrobiene cu intenție profilactică și cred că uh, utilizarea antibioticelor ca accelerator de creștere uh, din 2006 este deja uh, interzisă. Uh, în diferite amendamente întăresc rolul veterinarului, care este o persoană de importanță centrală și răspunderea sa uh, este foarte importantă, mai ales în prescrierea furajelor medicamente. Acestea trebuie prescrise numai în urma unei uh, analize, unei, unui consult detaliat aici este prevăzut și în ce fel și pentru ce perioadă pot fi produse, pot fi amestecate uh, aceste furaje medicamente. Comisia propune 14 zile de la începerea tratamentului. Eu reduc perioada la 7 zile pentru că în cazul uh, utilizării de antibiotice, perioada de utilizare uh, mai mare de 7 luni nu este de 7 zile nu este necesară. În ceea ce privește tergiversarea, um, aceasta trebuie să fie uh, bine definită, bine explicată din punctul meu de vedere, trebuie utilizate toate posibilitățile tehnologice moderne, acestea trebuie aplicate, dar cred de asemenea că EFSA ține cont uh, atât de valorile specifice cât și de cele nespecifice și că acestea sunt susținute de o evaluare de risc. Cam acestea ar fi cele patru uh, modificări centrale pe care le-am propus. Mă bucur să colaborez cu raportorii din umbră, mă bucur să primesc uh, amendamentele dumneavoastră până pe 24 aprilie. Din punctul nostru de vedere, uh, votul cu privire la acest raport uh, este prevăzut pentru data de 17 iunie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum putem să începem cu... Uh, să trecem la raportorii din umbră, domnul Zani. Excuse me. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I need to repeat and... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă că e vorba despre o nouă propunere de regulament, deci este ceva nou și cred că propunerea în sine și amendamentele se îndreaptă în aceeași direcție, și anume sănătatea umană și sănătatea animalelor trebuie să fie garantate. În ce privește licența acordată fabricanților de furaje medicamente, să se spună clar că este nevoie de o rețetă înainte de administrarea unor asemenea furaje. Cred că colegul meu, domnul Linz, a pregătit un foarte bun proiect de aviz și sunt convins că vom ajunge la o înțelegere pe eventualele puncte divergente, așa cum am putut constata și în timpul primei întâlniri a raportorilor din umbră. Deci, fără să mai repet ce a spus colegul, vreau să insist asupra patru puncte. <clears throat> Eu cred că furajele medicamente sunt o cale destul de facilă de a administra medicamente animalelor, trebuie să ne gândim și la forajele importate și la toate aspectele de securitate, care încă o dată trebuie să fie garantată. și credem că ar trebui să se identifice un număr și mai mare de medicamente. Un alt punct care ar trebui avut în vedere în uh, <clears throat> proiectul legislativ este să se evite orice fel de <clears throat> redundanțe, de suprapuneri. Noi ne dorim ca această reglementare să favorizeze dezvoltarea de furaje medicamente. Aceasta este și poziția grupului social-democrat. Vă mulțumesc. Thank you to you and now for the ECR, Mr. Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson, acum de la ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Una dintre cele mai eficiente modalități de a da medicamente veterinare uh, este tocmai administrarea de furaje și a fost foarte important pentru fermieri, pentru că aceștia se poată să lupte împotriva bolilor și a epidemiilor. Au trecut uh, zeci de ani de când a fost adoptată prima directivă și între timp s-au făcut progrese și există uh, <clears throat> multe care au simplificat viața fermierilor și a medicilor veterinari. Trebuie să se țină cont de aceste tehnologii, de aceste progrese noi. Uh, sunt de acord cu ce a spus domnul uh, raportor, uh, faptul că se face bine uh, distinția între diferitele tipuri de tratament. Comisia, la articolul 7, vorbește despre aceste limite de nedepășit. Da, poate că uh, e bine pentru certitudinea juridică, însă a defini un prag de pentru substanțele antimicrobiene nu este ușor de uh, aplicat și nu este nici măcar uh, un prag proporțional uh, având în vedere riscurile avute în vedere. Eu cred că avem nevoie în plus de o perioadă de tranziție mult mai lungă, mai ales pentru aceste ținte fixate, altfel vom semna uh, amenințarea la mo- <clears throat> condamnarea la moarte a acestei filiere um, agricole. Mă îngrijorează amendamentul 14. Credem că ar putea să aibă niște consecințe nedorite. În Regatul Unit există foarte multe persoane care au capacitatea de a uh, prescrie medicamente, dar nu toți sunt uh, uh, medici veterinari, totuși dispun de autorizație din partea Ordinului Veterinarilor. Deci, a Uh, spune că doar medicii veterinari trebuie să aibă dreptul de a da rețete pentru acest tip de medicamente, înseamnă să uh, le iei acestor persoane um, <laughs> activitatea, dar de asemenea ar fi rău și pentru sănătatea animalelor, pentru că nu există suficient, uh, un număr suficient de medici veterinari având în vedere dimensiunea um, teritoriului și a șertelului. Suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie eh, folosite furajele a medicamente doar pentru a trata boli, nu eh, în locul hormonilor de creștere. Eu nu sunt pentru așa ceva, dar și aici trebuie să eh, fim vigilenți și să mm, mm, dăm credit bunei credințe a mm, fermierilor. Nu trebuie să le punem bețe în roate, numai din cauza faptului că câțiva dintre ei uh, abuzează de aceste furaje animale. Să nu uităm că uh, semnalele clinice uh, pot să fie înșelătoare. Uneori uh, um, putem să ajungem rapid la o um, boală gravă, deși puteam inițial să credem că e vorba despre o afecțiune ușoară și de aceea și acolo trebuie să fim atenți cu limitele și cu uh, restricțiile pe care le fixăm. Mulțumesc, domnule raportor, oricum pentru colaborare și aștept să lucrăm împreună ca să găsim o soluție la aceste probleme pe care le-am semnalat. Mul Mulțumesc, domnul Hausling, acum pentru vers. Ja, <clears throat> ich habe ja auch in der letzten Deja la ultima dezbatere am spus că evaluez cu un ochi critic acest regulament pentru că consider uh, obiectivul de, uh, pe care îl urmăream, iar uh, în ceea ce privește furajele medicamente, mie lucrurile mi se par uh, oarecum critice. Din păcate, Comisia cu privire la acest punct nu este foarte consecventă în strategia sa și nu dorește reducerea antibioticelor per total. Ceea ce a fost propus aici uh, ca uh, sub formă de îmbunătățiri, nu pot decât să susțin însă. Avem o interdicție a profilaxiei și acest lucru trebuie uh, susținut, nici măcar nu merită să mai discutăm despre acest lucru. Avem un uh, deficit de executare în ceea ce privește profilaxia și um, cred că aceasta este calea pe care trebuie să urmăm. Al doilea punct, metafilaxia. și în ceea ce privește definiția, trebuie să uh, impunem limitări mai puternice. Argumentul că anumite forme de uh, creștere a animalelor nu pot fi, uh, respectiv de tratare a animalelor, nu pot fi uh, implementate și că numai așa pot fi tratate animalele uh, și populațiile mai mari de animale, ei bine, nu cred că trebuie acceptat. Sistemul trebuie, per total, uh, văzut sub semnul întrebării în acest sens metafilaxia nu cred că trebuie să fie uh, lăsată pur și simplu ca atare și acceptată ca atare. Consolidarea rolului veterinarului, da, trebuie realizat acest lucru, însă trebuie să ne gândim de asemenea că și veterinarii uh, profită în diferitele sisteme în care lucrează uh, din vânzarea anumitor medicamente. De aceea nu se poate ca uh, veterinarii să reprezinte anumite interese economice și să administreze la prescrierea respectiv um, prea multe furaje medicamente. Acest lucru trebuie prevenit. În ceea ce privește uh, tergiversarea, aici uh, trebuie să vă spun că valorile uh, actuale sunt prea mari. Trebuie să existe mai puține uh, constrângere aici a transferul de la o exploatație la alta um, nu poate fi acceptat ca atare, nu se poate ca uh, aceste furaje să fie transferate de la o exploatație care crește anumite animale la alta pur și simplu. Durata 14 zile mi se pare prea mult, 7 zile ar putea fi acceptat. Așadar, raportorul merge din punctul meu de vedere pe direcția cea bună cu uh, propunerile pentru noi, verzi, însă problema cea mai uh, mare este că întreaga abordare este greșită pe total și sigur că nu putem decât să facem ce putem astfel încât rezultatele să fie uh, cele mai bune. Însă dorim mai multe limitări, mai multe constrângeri. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Beh, noi da una... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Pedincini. Noi, după ce am citit uh, acest uh, regulament, uh, avem un aviz mai degrabă favorabil, iar în ceea ce privește producția și protejarea sănătății umane, sperăm că prin intermediul acestor reguli se vor aplica și alte măsuri pe care le-am adoptat. De exemplu, în raportul nostru um, din propria inițiativă în ce privește rezistența anti la tratamentul antimicrobian sau uh, pescuitul în condiții sigure. Terapiile, tratamentele atât pentru animale cât și pentru om ar trebui să fie individualizate, nu uh, făcute în masă. De aceea, cred că ar trebui să existe o abordare care să vedeze o reducere și eventual o interdicție a folosirii uh, acestor furaje în mod profilactic. antimicrobienele ar trebui să fie folosite într-o cantitate cât mai mică și, de asemenea, uh, cel mai bine ar fi să avem o țintă de reducere a folosirii medicamentelor și, în general, a antibioticelor <clears throat> în toate statele membre. Trebuie să folosim cât mai puține antibiotice în hrane animalelor. Însă să nu uităm că în afară de interdicția furajului medicamente pentru a stimula creșterea animalelor, trebuie să ne gândim și uh, uh, interzicerea antibioticelor pentru a compensa problemele de igienă în locurile în care sunt crescute animalele. Medicii veterinari trebuie să fie singurii care au dreptul să prescrie medicamente cu uz veterinar, pentru că aici există o lacună în legislație. Însă, în același timp, medicii veterinari nu trebuie să aibă dreptul în același timp să prescrie și să și vândă um, medicamentele cu uz veterinar. Și folosirea off-label, um, deci folosirea um, acestor medicamente care sunt în afara sistemului cu, cu uh, rețetă și cu etichete, această folosire trebuie să fie interzisă. Iar în ceea ce privește perioadele uh, de uh, eliberare de medicamente după ce a fost emisă rețeta, aceasta trebuie să fie limitată la o săptămână și de asemenea nu trebuie să existe anomalii în ce privește uh, rețetele date cu scopuri multiple. Mulțumesc. Mai avem 10 minute ca să ne încheiem dezbaterea. Avem 5 solicitări de luarea cuvântului și apoi trebuie să dăm cuvântul și comisiei. Un minut și jumătate fiecare dintre dumneavoastră. Grostete. Doamna Grostet. Foarte rapid. Vreau să-l felicit pe colegul nostru, domnul Lind, pentru munca sa excelentă acest text, acest regulament este strict dependent de regulamentul cu privire la medicamentele cu uz veterinar. Noi am lucrat în strânsă cooperare. Se dorește armonizarea condițiilor de fabricare, de punere pe piață și de utilizare a medicamentelor ca să se garanteze securitatea um, uh, și eficacitatea și protejarea sănătății. Însă ne gândim la problema rezistenței la antibiotice. Trebuie neapărat să luptăm împotriva acestui flagel um, care amenință sănătatea publică. Și de aceea domnul Linz dorește să stabilizească termenii pentru folosirea profilactică, metafilactică la amendamentele 9, 10 și 11. Noi uh, am ajuns la un acord în ce privește aceste definiții și am să le preiau și eu în raportul meu. Avizul propune folos interdicția folosirii profilactice a antibioticelor și eu susțin pe deplin această propunere și de asemenea am să o includ în raportul meu în ce privește folosirea antibioticelor uh, uh, în medicina veterinară. Vreau de asemenea să existe o coerență între textele noastre. Am ascultat ce aveau de spus și ceilalți raportori. Cred de asemenea că trebuie să încadrăm rolul pe care îl joacă medicul veterinar din momentul uh, scrierii rețetei până în momentul um, uh, eliberării medicamentelor și mai ales a vânzării acestora, aici trebuie să fim foarte, foarte vigilenți și eu sprijin această idee. Nu am nimic mai mult de spus, e foarte important însă să ne coordonăm uh, noi doi și așa se și întâmplă și e foarte bine. Mulțumesc, doamna Uteland. Tack så hemskt mycket, herr ordförande. Eh, jag vill bara kort också ge Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să intervin uh, și eu și să-mi aduc contribuția. În primul rând, ceea ce au spus 25.000 de oameni în Europa, și anume că antibioticele nu mai au niciun efect. Cum putem să combatem rezistența la antibiotice. Eu doresc să subliniez că există alternative și am auzit acest lucru și pe parcursul discuțiilor. Există posibilitatea de a face altceva decât uh, de a le administra prea multe antibiotice animalelor. O sănătate mai bună a animalelor, niște reguli de protecție a animalelor mai bune și putem observa rezultatele. Putem să ne asigurăm că nu administrăm atât de multe antibiotice animalelor. De exemplu, o creștere mai bună a animalelor, uh, animalele să nu mai fie atât de înghesuite, pentru că nu se mai mușcă în felul ăsta, nu se mai rod unele pe altele și atunci sănătatea lor este mai bună. Așadar, metodele de creștere a animalelor trebuie să se îmbunătățească și despre asta trebuie să vorbim. Doamna Șeria Peri. În uh, săptămâna trecută am fost la o ședință în Olanda și era vorba despre reducerea cu 60% a antibioticelor în agricultură. Important este însă ca animalele să fie în continuare sănătoase. Într-adevăr, se reduc antibioticele și administrarea acestora, dar trebuie să ne gândim și la sănătatea animalelor. Pentru că nu este vorba numai despre animale sănătoase, uh, ci și despre oameni sănătoși. Și alimentația este foarte importantă în acest context, la fel ca și raportul. Am uh, citit foarte multe despre aceasta și sectorul sectorul uh, păsărilor își uh, pune multe întrebări, se întreabă în ce direcție merge totul. Uh, se întreabă dacă lucrurile merg pe direcția cea bună, dacă se ține cont și de situația care există în acest domeniu. Sigur că rezistența la antibiotice este periculoasă, nu pot decât să fiu de acord, însă și agricultura trebuie luată în considerare. Și am o întrebare. Cum stau lucrurile în ceea ce privește uh, relația cu antioxidanții în contextul acestui proiect de raport și care sunt uh, modificările la care vă gândiți, respectiv care sunt uh, avantajele și dezavantajele de care se ține cont în uh, ceea ce privește antioxidanții, repet. Doamna Miller, mulțumesc că pentru raportul redactat de raportor. Salutăm faptul că vor exista regulamente care să fie aduse la un numitor comun și care să um, fie valabile în același timp în toate statele membre. Însă, detaliile sunt foarte importante și definițiile, ce înseamnă medicament finit, ce înseamnă furaje, medicamente, ei bine, toate aceste lucruri trebuie bine definite. Trebuie să existe o listă de produse în acest sens. Sigur că cu toții dorim să combatem rezistența la antibiotice și fermierii își doresc acest lucru și asta nu se poate decât printr-o uh, modificare a atitudinii. Însă, în acest regulament se mai ascund și alte puncte fierbinți. Cum vom controla totul? Fermierii care uh, amestecă un anumit element, un anumit medicament, trebuie să certifice totul? Ei bine, aceasta este o mare întrebare pe care aș dori să vă adresez. Dacă da, cine să controleze acest lucru în statele membre? Pentru că, după cum știu, din zona din care provin, în întreaga regiune Bavaria nu mai uh, există doar 9 uh, inspectori de furaje medicamente. Dacă fiecare exploatație agricolă ar trebui să certifice utilizarea, atunci am rezerve mari uh, cu privire la implementarea acestui lucru în Europa. Președintele, mulțumesc și acum Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit raportorul și să spun comisiei că propunerea mi se pare una foarte bună regulamentul acesta este strâns legat de textul nostru și noi trebuie să dăm dovadă de coerență. Nu trebuie să amestecăm textul acesta cu regulamentul. Spre exemplu, amendamentul numărul 3, care spune că nu ar trebui să permitem utilizarea profilactică a acestor furaje medicamentoase. O, în timp ce regulamentul, doamna Grosset spunea din ori că îl vom modifica, regulamentul nu stabilește o astfel de prevedere și, în orice caz, dacă trebuie să le interzicem, trebuie să interzicem acest lucru în regulament și nu în acest text. Și trebuie să avem posibilitatea să vedem dacă se poate autoriza o astfel de utilizare profilactică atunci când un veterinar cere acest lucru. Apoi, amendamentul numărul 5 și anume sfera de acoperire. Eu cred că mult mai clară era propunerea comisiei decât uh, amendamentul, iar în ceea ce privește definițiile acestor uh, medicamente antimicrobiale și utilizarea profilactică, uh, da, aceste opt amendamente, definițiile de acolo, eu cred că acestea țin mai degrabă de celălalt regulament Acum, dacă ambele coincid, în ambele texte se repetă, foarte bine, putem accepta. Apoi, trebuie să marcăm, e vorba de tratament veterinar. Și în final, pentru că asta vreau să spun, aș spune că ar fi necesar să clarificăm ce înseamnă profilaxia și utilizarea obișnuită. Pentru că în momentul în care se face un vaccin, vaccinul este obligatoriu, trebuie făcut, e o rutină. Și asta depinde de cel care de, eh, emite rețeta. Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei, doamnei Pombelini, pentru a reacționa. Presidente, e soprattutto grazie al rapporto. Mulțumesc, doamnă președinte, și mai ales mulțumesc eh, raportorului de la această comisie pentru documentul pe care ni l-ați propus. După ce am citit acest proiect de aviz, ne-am declarat mulțumiți de aceste reacții preliminare, deoarece în mare se îndreaptă în aceeași direcție precum um, cea pe care dorim și noi să o urmărim. Cu alte cuvinte, unul dintre obiectivele pe care doream să le atingem era să uh, reglementăm folosirea medicamentelor cu uz veterinar Uh, prin administrarea lor cu, în interiorul furajelor. Și doream să existe instrumente de control a, uh, rezistenței uh, la tratamentul antimicrobian. Deci eu cred că aceste obiective sunt foarte clare și nu vrem să ne depărtăm de acest scop. Știind ce am spus și cu ocazia prezentării inițiale, la Comisia Agri, nu ne pasă mult de bunăstarea, de sănătatea animalelor, dar totul este strict dependent de sănătatea umană și protejarea acesteia din urmă. <clears throat> și avem la dispoziție acest instrument pe care vi l-am propus, pentru că, bineînțeles, nu putem să uh, pierdem din vedere raționamentele economice Mulțumesc pentru acest proiect de aviz și pentru uh, poziția dumneavoastră și suntem cât se poate deschiși la sugestiile pe care le formulați. Doar uh, ca să intru un pic în detalii, apropo de întrebările care au fost adresate, vă repet, noi nu suntem împotriva extinderii uh, utilizărilor furajelor medicamente și să extindem folosirea lor nu numai la animalele care sunt uh, folosite direct uh, pentru a um, produce alimente, ci și la uh, animalele de companie. Aceste Um, animale nu făceau parte din sfera de acoperire a propunerii noastre inițiale, dar știind că aceste animale vin în contact direct cu noi, ni s-ar părea normal ca aceste reguli să li se aplice și lor. Deci nu excludem această posibilitate de extindere a domeniului de acoperire a regulilor. Am văzut că exista o divergență de opinii în ce privește definițiile Credem și noi că pot să fie mai bine formulate. Unii dintre dumneavoastră au sugerat că e poate mai bine ca aceste definiții să fie um, mai bine formulate în regulamentul cu privire la medicamentele veterinare, dar cele două regulamente merg mână în mână. Deci noi reglementăm doar o parte dintre medicamentele cu veterinar și atunci, um, nu știu, poate să fie o idee bună Chiar și în aceste circunstanțe nu ne împotrivim unei asemenea abordări. Și cred că ar ușura munca tuturor. Și știind că au trecut aproape 30 de ani de când a intrat în vigoare prima directivă, cred că am bătut orice record. și noi vrem să garantăm că și pe viitor aceste furaje, medicamente vor putea să fie folosite. Noi nu vrem ca produse destinate folosirii în apa de băut să fie pulverizate pe furaje. Dacă vreți să continuați, spune președintele, din păcate trebuie să continuați în limba engleză pentru că interpreții și-au încheiat programul. I, I try to, to finish because apparently it's quite late. But what I, I would like to say is uh, for this kind of uh, uh, mm, VMP explicitly authorized for you to be used in uh, um, medicated feed should be uh, a specific authorization. That should be done and developed